Mexicului și pe viitor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar Potocnic. Au fost depuse șase moțiuni de rezoluție. Votul va avea loc după următoarea dezbatere care se referă la uh, situația din Corea de Sud. data capitală a fost declarată legală. Acum dau cuvântul doamnei Weber pentru două minute pe acest subiect. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. După 13 ani fără nicio execuție în Corea de Sud, este foarte trist că Curtea Constituțională a decis acum câteva săptămâni că pedeapsa cu moartea este legală. Se spune că aceasta este o pedeapsă care poate să apere publicul. Este un argument pe care îl auzim foarte des și este un răspuns emoțional în legătură cu situația de la un moment dat într-o țară. Dacă pedeapsa cu moarte este văzută cu ca o măsură preventivă, uh, potențialii infractori se vor gândi de două ori înainte de a comite o crimă. Știm că această idee a mai fost vehiculată și în trecut. Însă o execuție este irreversibilă este mai bine ca un vinovat să rămână nepedepsit decât ca un nevinovat să fie pedepsit, spunea dreptul roman acum 15 secole. De vreme ce Curtea Constituțională a recunoscut că pedepsa cu moartea poate să fie supusă erorilor, preocupările noastre ar putea să consolideze instituțiile democratice din Corea pentru ca pedeapsa cu moartea să fie abolită. În ceea ce privește Convenția în legătură cu drepturile politice din 1990 și majoritatea tratatelor pentru drepturile omului ar fi uh, un major pas înainte ca Republica Coreei de Sud să păstreze pedeapsa cu moartea. Vă mulțumesc, doamna Weber. Urmează domnul Martin, un minut și jumătate domnule președinte. Uniunea Europeană în general și Parlamentul nostru are o onorabilă tradiție de a se opune pedepsei cu moartea. Deci nu putem face altceva decât să regretăm decizia Curții Constituționale din Republica Corea pentru că aceasta încalcă prevederile dreptului internațional. Însă trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri în context. S-a votat cu cinci voturi la patru. Ultima dată au fost numai două voturi pentru. Și s-a cerut o decizie politică a Parlamentului Corean cu privire la uh, posibila uh, abolire a pedepsei cu moartea în viitor. Este vorba de fapt de o țară aboliționistă. Nu au existat execuții din februarie 1998 până acum, iar în 2007 Amnesty International a clasificat Coreea de Sud ca o țară care practic a abolit pedepsa cu moartea, pedepsa capitală. Însă, gravitatea acestei probleme apare în momentul în care ne gândim la faptul că liderul partidului cel mai important din această țară spune că trebuie să se execute rapid o serie de prizonieri deținuți. Sper că această voce va fi ignorată în Corea de Sud și că această țară se va îndepărta de la aceste practici, schimbându-și legislația și devenind o, o țară cu adevărat aboliționistă. Mulțumesc, domnule Martin. Domnul Kassler, un minut și jumătate. Domnule președinte, dragi colegi, este regretabil faptul că în anumite țări din lume încă se practică o pedeapsă inumană. După părerea mea, nicio ființă umană nu are dreptul să hotărască soarta vieței, vieții altei persoane. Pedepsa cu moartea este o barbarie și nu, nu și găsește locul în lumea de astăzi. Papa Ioan Paul al II-lea a spus că dacă se permite oamenilor să-și răscumpere vinele, este un lucru bun. Pedepsa cu moartea este reversibilă, deci nu permite acest lucru. Deci cer colegilor și partenerilor noștri să țină cont de acest lucru și să lupte împotriva pedepsei cu moartea în numele umanismului. Cer colegilor să sprijine această moțiune de rezoluție în mod unanim. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul acum doamna Vergia. Lors du congrès mondial La primul congres mondial împotriva pedepsei cu moartea în 5 februarie la Geneva, curentul aboliționist s-a bucurat că din ce în ce mai multe state au abolit sau suspendat pedepsa cu moartea. Coreea de Sud s-a angajat pe această cale, nicio condamnare la Uh, moarte nu a mai fost executată din 97. Hotărârea Curții Constituționale din Corea nu poate decât să ne, ne liniștească și o deplângem. Dorim ca Comisia și Consiliul să se gândească la această pedeapsă cu moartea ca fiind un element esențial al relațiilor Uniunii Europene cu state terțe și să interpeleze guvernul uh, corean și pe președintele Republicii, care a fost chiar el condamnat la moarte în 1981, ca să se angajeze ferm pe calea abolirii și să decidă un moratoriu și, de asemenea, să declare că se îngrijorează de situația celor 59 de condamnați la moarte din această țară, dintre care unii sunt prizonieri politici și au cerut ca pedeapsa să le fie comutată. Mulțumesc, doamnă Vergia. Ultima este, dintre autori este doamna Lochbiller. Herr Vorsitzender, die Politik zur Abschaffung der... Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Politica de abolire a pedepsei capitale este una dintre cele mai de succes politice ale Uniunii Europene în acțiunea sa externă. Din ce în ce mai multe state din comunitatea mondială hotărăsc să adopte un moratoriu împotriva pedepsei cu moartea în intenția de a aboli complet. Și printre aceste state se afla și, Rep și Republica Coreea de Sud. Sunt state care practic au renunțat la această, acest tratament degradant și inuman. Rezoluția de astăzi însă exprimă îngrijorarea noastră în urma unei decizii adoptate de Curtea Constituțională din Coreea de Sud – care spune că în prezent pedeapsa cu moartea din aceast- în această țară este compatibilă cu prevederile Constituției. Cu alte cuvinte, este posibil ca această pedeapsă cu moartea să fie pusă în practică. De aceea facem apel la guvernul corean să adopte un moratoriu obligatoriu din punct de vedere juridic care să scoată în afara legii pedeapsa capitală pentru că există un număr foarte mare de prizonieri uh, care își așteaptă pedepsa capitală? În orice caz, noi vrem ca noi ne bucurăm de faptul că în societatea din Corea de Sud există o tendință de opoziție la adresa pedepsei cu moartea și își doresc, societatea de acolo își dorește o lege în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Acum vorbitorii numele grupurilor.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 este unul care dă dovadă de hipocrisie. Există multe argumente împotriva acestei posibilități, acestei căi de a face justiție, uh, printre care se numără mai ales irreversibilitatea sa. Este pedeapsa finală. E vorba de înlăturarea unei pers- unui lucru care este cel mai universal, ce anume viața. Există și riscul uh, executării unei persoane care până la urmă se dovedește să fie vinovat, nevinovată. Să sperăm că această pedeapsă nu va mai fi folosită în această țară. Are cuvântul acum uh, domnul uh, Odenberg. Doamna Geringer de Odenberger. Mulțumesc, domnule președinte. Coreea de Sud este unul dintre principalii parteneri comerciali ai Uniunii Europene și este un stat cu care am negociat un acord de liber schimb. Avem uh, un acces foarte extins uh, pe piața Coreei și ea pe piața noastră. Avem uh, relații model cu adevărat minunate cu această țară. Și este o mare surpriză să avem opinii atât de diferite în privința unor drepturi ale omului de bază, printre care și pedeapsa cu moartea. Pedeapsa cu moartea trebuie să fie interzisă și pe scena internațională Uniunea Europeană a luptat întotdeauna pentru abolirea pedepsei cu moartea. De aceea ar trebui să susținem mișcările civile din Coreea de Sud care cer abolirea pedepsei cu moartea. Sper că vom face tot ce ne stă în putere pentru a ajunge la acest rezultat. Parlamentul European a dobândit noi competențe în politica comercială. Și deci putem cere ca toți partenerii noștri să abolească pedepsa cu moartea. Mulțumesc, doamnă Geringer de Ödenberg. Un minut, domnul Ciobro. Domnule președinte, dacă punctele de vedere exprimate astăzi cu privire la pedepsa cu moartea ar fi fost exprimate în timpul procesului de la Nuremberg, nimeni nu ar mai fi dat socoteală pentru moartea a milioane de oameni inocenți atunci. Nici unul dintre aceștia n-ar mai fi putut fi condamnat la pedepsa cu moartea. N-am auzit pe nimeni să condamne verdictele date în urma procesului de la Nuremberg. Trebuie să avem o reacție care să fie proporționată cu vina, proporțională cu vina infractorului respectiv. Dacă vorbim despre genocid ca cel care a avut loc în Europa, este nevoie de o reacție pe măsură. Și în Uniunea Europeană, profesioniștii mm, au uh, o dezbatere pe marginea diferitelor aspecte ale pedepsei cu moartea. Însă Trebuie să respectăm deciziile altor state în acest sens, pentru că noi ținem la respectarea deciziilor democratice și de aceea trebuie să avem în vedere toată această problemă într-un context democratic. Mulțumesc! Din păcate, următorul vorbitor nu se află în sală. Cu alte cuvinte, acum dăm cuvântul domnului Migalski pentru un minut. Sorry. Sorry. Panie Przewodniczący, przepraszam za spóźnienie. Mă scuzați, domnule președinte, pentru întârziere. Cred că nu trebuie um, să ne implicăm în această chestiune din două motive. Pe de o parte, Corea de Sud este o țară democratică și verdictul Curții Constituționale din această țară este o hotărâre legală și pe de altă parte, nu știm cu siguranță că această pedeapsă va fi aplicată în cazul deținuților politici, ci doar criminalilor. Pe de altă parte, are o funcție de a descuraja criminalii. Pedepsa cu moartea este cea mai bună pentru a descuraja de la comiterea de crime. De aceea Uniunea Europeană și Parlamentul European nu trebuie să se implice. Este o decizie a autorităților coreene. Mulțumesc, domnule Migalski. Trecem acum la procedura spontană de luare a cuvântului. Are cuvântul domnul Sonic. Mulțumesc, domnule președinte. suntem întristați de hotărârile Curții Supreme din Corea, Corea de Sud. Această decizie este un pas înapoi a situației din această țară în care nu a mai fost executat niciun infractor de 13 ani. Sunt 57 de persoane condamnate la moarte în această țară care se așteaptă executarea. Deci trebuie să fim foarte duri cu această țară, e vorba de liderul economic din regiune și trebuie să dea un exemplu pentru celelalte state și pe plan moral. Pedepsa cu moartea nu uh, duce la o scădere a infracționalității. Mulțumesc, domnule Sonic. Urmează domnul Pasca vážený trest smrti je téma ktorá bude živá dovtedy kým sa v ľudskej. stimați colegi pedepsa cu moartea este un uh, subiect care va dăinui atâta vreme cât monștrii din uh, uh, moștrii cu chip de om își vor închipui că pot să tortureze pe alții semenei lor. Dar ne putem pronunța foarte ferm împotriva unei astfel de pedepse numai până când ajungem să uh, întâlnim un astfel de monstru. Curtea din, Constituțională din Corea spune că, nu, că pedepsa cu moartea nu se opune uh, ordinii de drept și constituționale din această țară. Asta însă nu înseamnă, dacă renunțăm la pedeapsa cu moartea, nu înseamnă că societatea noastră devine mai umană. Uciderea unor oameni nevinovați de către moștri brutali nu a luat sfârșit în Uniunea Europeană. Singura diferență este că în Europa acești monștri nu au a se teme de niciun fel de uh, pedeapsă gravă cu moartea, cum se întâmplă în Corea. Deci, nu știu dacă este cazul să impunem modelul nostru și altor părți ale lumii. Mai degrabă ar trebui să ne întrebăm dacă am găsit soluția corectă. Mulțumesc, domnule Pasca, și acum dau cuvântul doamnei și Șlevca pentru ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra următorului lucru, și anume cât este de trist să vedem decizia Curții Constituționale din uh, Corea de Sud. Ultima uh, execuție a avut loc în 97 și totuși acum să ia o hotărâre care spune că pedepsa cu moartea nu contravine demnității umane și nici Constituției. Curtea Supremă a spus că și societatea este în favoarea pedepsei cu moartea și acest lucru ne întristează pentru că Corea de Sud este țara lider uh, din punct de vedere economic în această regiune și trebuie să dea exemplu și în promovarea demnității umane și dreptului la viață. Mulțumim, doamnă Ședlevska. Astfel s-a încheiat procedura Catch the Eye. Are cuvântul domnul comisar Potocnic. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Combaterea pedepsei cu moartea stă în centrul politicii de drepturile omului al, a Uniunii Europene. Noi considerăm că pedepsa cu moartea este o pedepsă crudă și inumană, care nu își atinge scopul de a descuraja comportamentul criminal și uh, înjosește demnitatea umană. Am reușit să avem câteva evoluții pozitive în combaterea pedepsei cu moartea, în ianuarie 2010, Mongolia a anunțat un moratoriu pentru pedepsa cu moartea. În 2009, Burundi, Togo și uh, statul New Mexico din America, din Statele Unite ale Americii, vor, au abolit pedepsa cu moartea. Să, Uniunea ONU a emis o rezoluție cerând statelor membre să pună un moratoriu pe execuții cu uh, scopul de a aboli pedepsa cu moartea. O altă rezoluție în 2008 a reafirmat această cerință. Și în lumina acestor evenimente, Uniunea Europeană a fost dezamăgită de uh, hotărârea Curții Constituționale din Corea din 25 februarie. Votul a fost 5 la 4 și după acest vot s-a decis că pedepsa cu moartea respectă prevederile Constituției. Știm însă că acest caz ține de interpretarea Constituției coreene. Nu a fost o decizie politică referitoare la păstrarea pedepsei cu moartea. Remarcăm, de asemenea, opiniile exprimate de trei dintre cei cinci judecători care au considerat că pedepsa cu moartea respectă Constituția. Judecătorul Nikian Kok și judecătorul Vinkian Ki au arătat clar că este necesar să se limiteze utilizarea pedepsei cu moartea și să se reducă numărul de infracțiuni ce sunt pasibile de pedepsa cu moartea. Cel de-al treilea judecător a spus că orice decizie Orice hotărâre referitoare la pedepsa cu moartea trebuie să fie dezbătută public și să facă obiectul legislației. Cu toate acestea, curțile încă emit pedepse cu moartea. Republica Coreea a pus un moratoriu asupra execuțiilor din 1997 și până acum nu există niciun fel de indiciu că o hotărâre a Curții Constituționale va afecta acest moratoriu. Salutăm hotărârea Coreei de a păstra acest moratoriu referitor la implementarea execuțiilor. De asemenea, după cum se remarcă și în uh, uh, rezoluția adunării generale a ONU, un moratoriu nu trebuie să fie considerat un scop în sine, ci un pas pe calea către abolirea completă. În consecință, Uniunea Europeană cere adunării naționale coreene să ia măsuri cât mai rapide pentru abolirea pedepsei cu moartea. Republica Coreea este de mult timp lider în domeniul drepturilor omului în Asia. Abolirea pedepsei cu moartea ar confirma uh, angajamentul Republicii Coreea pentru protecția și promovarea drepturilor omului. Mulțumesc, domnule comisar Potocnic. În încheiere, sunt, trebuie să votăm uh, cele cinci propuneri de rezoluție. Dezbaterea s-a încheiat și voturile au loc după dezbatere, deci acum. Vom începe cu uh, cazul lui Gilad Shalit.